de muncă. Se reia ă, ședința mâine la ora 9, ordinea de zi a fost publicată și este accesibilă pe site. Închei.